poziția Consiliului în prima lectură privind justificarea și de asemenea declarația Comisiei privind uh, uh eticheta de moștenire europeană, European Heritage, și termenul limită este 16 septembrie. Acum, următorul punct pe ordinea de zi, situația din Belarus. Îi dau cuvântul doamnei Veronic de Chezer pentru a face o declarație. Mulțumesc, domnule președinte. Iertați-mă că vă întrerup, dar aș fi dorit să fac un apel înainte să începem privind cazul Uh, lui Rafa Najet, o femeie siriană, un psihanalist bine cunoscut în Franța, care a fost arestată săptămâna trecută și despre care nu se mai știe nimic. A fost arestată la Damasc Uh, uh, în momentul în care ea se uh, pregătea să meargă la Paris unde fica sa trebuia să nască. Are 60 de ani, este bolnavă, este cardiacă și a dispărut în închisorile siriene. I-am cerut domnului Buzek să intervină și știți foarte bine că sunt foarte multe dispariții și dacă numele lor nu sunt pronunțate public, oamenii dispar și sunt uciși. Eu vă mulțumesc că mi-ați permis să fac acest apel. Mulțumesc. Și acum putem începe discuția privind situația din Belarus, cazul lui Alex Bielatski, apărător al drepturilor omului. Dau cuvântul domnului Romeva Irveda. Mulțumesc. E adevărat, nu e prima oară când vorbim despre Belarus și aș fi îngrijorat de situația care se deteriorează în legătură cu apărătorii drepturilor omului acolo. Pe de altă parte, Mă bucur de faptul că în rezoluția comună am subliniat faptul că autoritățile din Belarus au colaborat cu autoritățile internaționale și atât cu autoritățile poloneze și cele lituaniene, utilizând instrumente internaționale pentru urmărirea teroriștilor și a criminalilor și aceasta pentru a putea controla mișcarea societății civile și opoziția din Belarus și de asemenea pentru a discredita sistemul Uniunii Europene de urmărire a teroriștilor. Un lucru pe care îl condamnăm și îl regretăm. Această atitudine irresponsabilă a autorităților lituaniene și poloneze. Totuși, în această rezoluție comună lipsește un lucru, și anume faptul că nu condamnăm cooperarea dintre banca din Scoția cu regimul, de la, regimul lui Lukashenko în acest sens. Cred că este o problemă foarte gravă. E adevărat că au luat hotărârea să încheie această activitate, dar cred totuși că ar trebui să cerem tuturor băncilor și instituțiilor financiare europene să înceteze orice fel de cooperare financiară cu autoritățile din Belarus. Așa că profit de această ocazie pentru a sublinia acest lucru și așa cum am făcut-o întotdeauna cu alte dictaturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romeva Vairoeda. Domnul Tanoc, un minut. Domnule președinte, situația actuală din Belarus este deplorabilă. Au trecut 20 de ani de la căderea URSS-ului și faptul că în prezent Lukashenko consideră că poate să utilizeze brutalitatea forței și um, procuratura pentru a reduce la tăcere dizidenții din țara sa, nu mai poate fi tolerat. Comportamentul regimului din Minsk anul trecut după alegeri este deplorabil și de aceea grupul meu și întregul Parlament dorește ca Belarusul să urmeze calea tuturor țărilor din fosta Uniune Sovietică, să permită înflorirea democrației și să se alăture familiei europene, unde aparține. Este clar că populația din Belarus este pregătită pentru acest lucru. Dar pentru ca o astfel de tranziție să aibă loc, mesajul transmis de UE trebuie să fie unul puternic și unit. Noi considerăm că trebuie să ne continuăm discuțiile cu opoziția pentru a uh, introduce un sentiment de responsabilitate și să existe sancțiuni țintite împotriva regimului. De aceea cerem comunității internaționale să înghețe asistența financiară pentru regim până când toți cei care sunt închiși ilegal pentru că s-au opus încălcării drepturilor omului, cum este Ales Bielatski, liderii de opoziție, jurnaliști, candidați la președinție, sunt eliberați și sunt achitați de orice acuzații. Este trist să nu avem uh, uh, întâlniri, să nu avem reprezentanți ai Parlamentului din Belarus la prima întâlnire Euronest, dat fiind că Belarus înseamnă mai mult decât Lukashenko și șlahta lui. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanoc, domnul Palețchi, următorul vorbitor. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Lukashenko a adoptat uh, a luat o decizie să elibereze 11 prizonieri politici care au fost uh, condamnați după evenimentele din 19 decembrie. Această decizie probabil n-a fost una accidentală, a fost luată chiar astăzi, uh, când se știa că noi vom discuta această rezoluție și când avea loc prima întâlnire a adunării parlamentare Euronest. Este un pas pozitiv, dar cu siguranță nu este suficient. Ar trebui să condamnăm în termenii cei mai stricți arestarea uh, luptătorului pentru libertate Les Belatski. Ar trebui să uh, reamintim Belarusului că uh, reînnoirea dialogului nostru politic cu această țară se va întâmpla numai după eliberarea și reabilitarea tuturor prizonierilor politici. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să îmbunătățească Uh, mecanismele de protecție a datelor personale în procedurile uh, judiciare atunci când avem de-a face cu țări nedemocratice. De asemenea, aș vrea să încurajez Belarusul să reacționeze la propunerea Comisiei și să înceapă negocieri privind reducerea taxelor de viză. President. Domnule președinte, nu este prima oară când condamnăm aici hărțuirea și persecutarea opozanților din Belarus. Rezoluția pentru susținerea activiștilor în ceea ce privește societatea civilă. Condamnarea acestor persoane a devenit o chestiune de zi cu zi în regimul Lukashenko. Totuși, este vorba aici de o chestiune extraordinară, pentru că felul în care se utilizează codul penal pentru a intimida opoziția se reflectă foarte bine în cazul Beliatski. O persoană care este apărător pentru drepturile omului și care a fost uh, arestat pe 4 august 2011 și a fost uh, acuzat Domnul președinte intervine, vă rog, dacă puteți vorbi un pic mai încet, pentru că interpreții nu reușesc. E clar că regimul poate merge foarte departe încălcând drepturile omului și libertățile civile. În același timp, acest regim uh, ne încearcă limitele toleranței noastre. Utilizând o exprimare foarte dură, condamnăm ce se întâmplă acolo, încălcarea drepturilor omului și a libertăților specifice societății din Belarus, și acest lucru nu se încheie aici pentru că regimul până la urmă își va impune propria sa logică. Iată de ce trebuie să reacționăm față de aceste evenimente cumplite mai puternic decât până acum. Trebuie să admitem că capetele de acuzare aduse împotriva lui Beliatski au fost uh, făcute cu ajutorul aplicării unor acorduri bilaterale între Belarus și Lituania și Polonia. Nu pot să vorbesc în numele Poloniei, dar în numele țării mele, a Lituaniei, pot să spun că îmi pare rău de ce s-a întâmplat acolo la Ministerul Justiției. Chiar și așa, aceasta nu înseamnă că autoritățile din Belarus uh, sunt uh, fără vină. ar trebui să ținem cont de erorile pe care le-au făcut Uniunea Europeană pentru că Ales Biel Beliatski trebuie să fie eliberat.

Uh, eliberarea imediată i necondiionată a domnului belaki preedintele organizaiei de apărare a drepturilor omului viasna precum i abolirea articolului din codul penal care interzice participarea în asociaii neînregistrate. instituiile europene pe de altă parte trebuie să extindă interdiciile de eliberare de vize i înghearea de bunuri la persoanele implicate în arestarea lui belaki. vă mulumesc mult! acum Vom uh, da cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Începem cu PPE și domnul Șogor. Microphone, please, microphone. yes, start again. Vă rog să începeți cu microfon. Mulțumesc. Activitatea condusă de Biațchi, Viasna, primăvara 1996, este un exemplu al democrației și al nașterii societății civile și trebuie să încurajeze și alte persoane și alte organizații să aibă atitudini la fel de curajoase și să constrângă autoritățile din Belarus să respecte drepturile omului. Acest gen de activitate ca cea din Belarus este tipică oricărei dictaturi și este clar că populația nu are cum să o susțină și de aceea reacția internațională este una foarte importantă și aici includem și Uniunea Europeană. Trebuie să fie clar că Belarusul trebuie să respecte criteriile democrației, drepturilor omului. Dacă această țară nu va face acest lucru, nu are cum să se bazeze pe cooperare cu țările state membre ale Uniunii Europene. Cetățenii din Belarus trebuie să știe că Europa este de partea lor. Domnul Repo, acum uh, din partea socialiștilor și democraților. Venäjä polkee toistuvasti kansalaistensa ihmisoikeuksia ja häiritsee toimittajien sekä... Mulțumesc, domnule președinte. Belarusul încalcă drepturile omului și nu-i lasă pe jurnaliști să-și facă treaba. După alegerile prezidențiale, liderii manifestațiilor au fost condamnați la mulți ani de închisoare. Printre ei, persoane foarte cunoscute, un lucru care este tipic atitudinii guvernului de acolo. Însă, drepturile omului ar trebui să fie garantate, fiecare ar trebui să aibă posibilitatea să se exprime, pentru că o țară unde nu există dialog nu este o țară democratică. De aceea, dialogul politic cu Belarusul trebuie încetat, așteptând ca cei care au fost arestați să fie eliberați și drepturile fundamentale să fie garantate. Domnul Gerbrandi. Dank u, meneer de voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Abia ce m-am întors de la întâlnirea adunării plenare a Euronest și, după cum știți, ea s-a desfășurat fără participarea colegilor noștri din Belarus. E păcat pentru întregul proces Euronest că se întâmplă așa dar în special e păcat pentru poporul belarus că nu are reprezentanți la Euronest și e vina unei singure persoane, Lukashenko. Acum câteva săptămâni Lukashenko a anunțat că o să elibereze toți prizonierii politici și că va organiza o masă rotundă în Belarus, un, un forum de dialog. Așteptăm să și îndeplinească acele promisiuni și cu siguranță Alex Galețchi n-a simțit în vreun fel îndeplinirea acestor uh, promisiuni. Parlamentul European încearcă în mod constant să facă presiune asupra președintelui Lukashenko și sper că vom continua să facem acest lucru în lipsa unor schimbări pozitive. Dar nu e suficient să izolăm și să condamnăm această țară. Trebuie să întindem o mână uh, poporului Belarus, așa cum au spus mulți colegi. Mulțumesc, domnul Bielan de la ECR are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Reprimarea brutală și arestarea lui Ales Beliatski suscită indignarea noastră. Ne preocupă de asemenea faptul că organele de securitate din Polonia și Lituania sunt de asemenea implicate nu putem să rămânem fără a face nimic și să urmărim aceste evenimente din Belarus. Este clar că sunt multe lucruri de făcut, că trebuie să luăm o poziție fermă la Bruxelles față de situația din Belarus și doar făcând acest lucru vom putea să contribuim la modificarea, schimbarea situației din Belarus. Domnul Lukashenko a este invitat să elibereze toți prizonierii politice, autoritățile din Belarus trebuie să legalizeze toate organizațiile sociale și să garanteze drepturile democratice. De asemenea, trebuie să cerem tuturor instituțiilor și organizațiilor europene să intensifice presiunile exercitate asupra autorităților din Belarus. Mulțumesc! Mulțumim domnului Bielan, doamna Vergiat din partea grupului GUE. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Apărător al drepturilor omului și în special al Ligii franceze pentru drepturile omului, membru al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, iată de ce această intervenție de astăzi a mea este oarecum emoțională arestarea lui Ales Bialeții, care este vicepreședinte al Federației Internaționale. Este a patra rezoluție asupra Belarusului de la începutul anului și până acum. Se pare, ar putea crede unii că uh, suntem oarecum părtași față de anumite țări, însă știm că situația de acolo este gravă și ea se deteriorează. au fost aplicate sancțiuni penale Centrului pentru Drepturile Omului Viasna și conturile sale sunt acum considerate de autoritățile din Belarus ca fiind venituri personale ale lui Ales Beliatski. Ținând cont însă de situația personală a acestei persoane, ajutorul Uniunii Europene față de societatea civilă de acolo este discreditat faptul că Ales Bialetski a fost uh, pus în această situație prin transmiterea de informații de către autoritățile judiciare din uh, Polonia și Lituania, se pare că este foarte important. Aș dori să fie vorba de o eroare involuntară, așa cum arată astăzi guvernele țărilor afectate. Însă, domnule comisar, aș vrea să vă rog să faceți presiune asupra acestor guverne pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple pe viitor. Să faceți tot ce puteți pentru a putea, ar putea elibera pe domnul Beliațchi. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Poselt. Domnule președinte, noi cerem eliberarea domnului Bielatski și cerem mai multă susținere pentru opoziția democratică și pentru mass media liberă din Belarus. Și cerem de asemenea o schimbare a evoluției acestei țări către democrație și către un stat de drept. Nu trebuie să ratăm uh, din nou ocazia așa cum am făcut în Africa, unde am uh, tot uh, tolerat diverse regimuri dictatoriale. Nu trebuie să repete acest lucru și în Europa. Așa cum am spus uh, uh, și uh, la ultima sesiune, ne-am luptat ca parteneriatul sudic și parteneriatul estic, parteneriatul estic să fie păstrate separate. Cu toate acestea, multe lucruri au fost puse în același coș. Vecinătatea politica de vecinătate a marcat un progres uh, semnificativ săptămâna aceasta. Mă bucur că președinția cehă a făcut în 2009 la summitul de la Praga această separare de care vorbeam și că președinția poloneză va uh, continua uh, această lună, această, această abordare. Însă, atâta timp cât Belarus este o dictatură și nu o democrație, acest proces va fi blocat. Avem nevoie de democrație în Belarus ca și în această zonă a Europei să putem include Belarusul în familia uh, democratică și în eforturile noastre de a aduce țările la oaltă. Thank you, Mr. President. Doamna Geringer de Odenberg, mulțumesc, domnule președinte. Presiunea la care este supus domnul Beliatski este o dovadă suplimentară a situației stării drepturilor omului în Belarus. Domnul Beliațchi este un apărător foarte cunoscut al drepturilor omului, a făcut multe pentru apărarea drepturilor concetățenilor săi și faptul că este acum aruncat în închisoare din motive de fraudă financiară dă naștere la mari semne de întrebare și nu putem accepta așa ceva. Aceste acuzații sunt dovada prostei funcționare a justiției în Belarus și un semn negativ pentru societatea din Belarus în ansamblul său. Până la urmă, domnul Beliațchi nu este decât unul dintre multele cazuri din Belarus. Belarusul este o țară care întotdeauna a um, exercitat presiune asupra presei, asupra apărătorilor drepturilor omului și trebuie să insistăm ca acest lucru să se oprească, să facem presiunile necesare pentru eliberarea domnului Beliatski și pentru a înceta acest gen de presiune. Mulțumesc, doamna Iater Machi. This is not the first time. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima oară și bănuiesc că, din păcate, nu este nici ultima oară când avem o astfel de dezbatere în legătură cu situația drepturilor omului în Belarus. Cazul lui Ales Beliatski este doar un exemplu pe lista atât de lungă a încălcărilor drepturilor omului în această țară. Domnul Beliatski care este președintele Centrului pentru Drepturile Omului, Viasna, este uh, o victimă a autorităților belaruse. Cer de aceea Consiliului și Comisiei și de asemenea doamnei Ashton, în altul reprezentant, să-și sporească eforturile pentru a condamna încălcarea drepturilor omului în Belarus și să-i susțină pe apărătorii drepturilor omului de acolo. Cer de asemenea autorităților belaruse să elibereze pe toți deținuții politici și să respecte standardele internaționale asupra drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Iatenmachi. Domnul Mastalca, vă rog. Domnule președinte, susțin uh, pe cei care încearcă să obțină o situație mai bună a drepturilor omului în uh, Belarus. Fiecare țară trebuie să îndeplinească convențiile privind drepturile omului pe care le-a semnat. De asemenea, cred că Uniunea Europeană trebuie să sancționeze orice încălcare a drepturilor omului. Eu, de asemenea, doresc uh, să văd legi umane și strict respectate. Totuși, n-aveți senzația că e vorba de o abordare unilaterală? Anul trecut, de exemplu, a avut loc o ciocnire între un comando israelian și un convoi uh, umanitar care a rezultat în uciderea a 9 cetățeni turci și 60 răniți. Anul acesta uh, o serie de oameni au fost uciși în timpul unei demonstrații în uh, Albania, uciși de către poliție și alții au fost răniți și tot ce cereau ei era organizarea unor alegeri. Și de asemenea aș vrea să subliniez că multe țări europene au, au început un război nedeclarat, practic, împotriva Libiei anul acesta și Asta a rezultat în sute, dacă nu mii, de uh, pierderi în rândul civililor. Deci toate acestea sunt niște tra- tragedii îngrozitoare. Nu aveți senzația că totul uh, nu este decât o campanie organizată împotriva Belarusului atunci când sunt alte amenințări mult mai mari? Și două note la sfârșit. Declarația Națională privind uh, drepturile omului nu s-a adoptat în 1988, ci în timpul celei de-a 50-a aniversări a Declarației Drepturilor Omului, deci cu 10 ani mai târziu. Asta se spune în uh, preambulul ridicol al acestei rezoluții. Și al doilea, a doua notă. E trist că nu sunt suficienți colegi prezenți astăzi aici. Aveți de la domnul Posteltu un cartonaș albastru. Acceptați, domnule Mașalca, acceptați întrebarea domnului uh, Postelt? Sunteți de acord? Da, domnule Postelt, Vă rog. Domnule Posălt? O întrebare, domnului Mastalca. Nu i-am înțeles discursul complet. El ce vrea? Vrea să-l apere pe dictatorul Lukashenko sau nu? Aș fi foarte fericit dacă am putea să nu mai apărăm aceste standarde duble pe care le avem și să avem aceeași abordare cu toate țările. Uh, mai există un, o întrebare de la domnul Preda? Ești este blaina carta Orpana Predei. Deci mai este o întrebare de la domnul Preda. Acceptați, domnule Maștarca, uh, să răspundeți? Spre deosebire de domnul Posselt care îl întreba pe colegul nostru dacă avea intenția să l apere pe Lukashenko, eu vreau să îl întreb dacă avea intenția cumva să l apere pe Gaddafi. Mulțumesc. Obávám se. Doriți să răspundeți? Mă tem că în trecut îl țineam în brațe și îl apăram cu toții. Eu personal nu am niciun atașament față de persoana respectivă. Să trecem mai departe. Domnul Lis spune, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este o rușine să fie uh, arestat așa de aproape de granițele Uniunii Europene un om cum este Ales Beliatski, o persoană care întotdeauna a fost de partea celor persecutați. Sigur, trebuie să adoptăm astăzi această rezoluție și, fără îndoială, vor mai fi și alte rezoluții în viitor. Trebuie de asemenea să știm că domnul Lukashenko probabil nu citește rezoluțiile noastre sau chiar dacă le citește fără îndoială nu le dă prea mare importanță. E nevoie prin urmare de o politică fermă, determinată a organizațiilor internaționale, europene, pentru a-i transmite un mesaj clar lui Lukashenko și echipei sale, forțelor de poliție, judecători, acoliților lor, că noi nu vom uita numele lor, nu vom uita că ei sunt cei care au pus apărătorii drepturilor omului în închisoare. Și acum o remarcă referitoare la autoritățile din Polonia. În Polonia, procurorul general a transmis informațiile referitoare la domnul Beliațchi către autoritățile din Belarus. Asta nu are nimic de a face cu autoritățile poloneze și anume autoritățile din guvern, Parlamentul, care au condamnat acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Putem trece acum mai departe la procedura intervențiilor spontane. Avem câteva solicitări de intervenție. Domnul Kelly, pentru început. Uh, the arrest and imprisonment. Arestarea lui Ales Beliatski pe 4 august este doar încă un exemplu al abuzurilor în ceea ce privește drepturile omului și sistemul de justiție în Belarus. Din păcate, să sperăm că acesta va fi ultima acțiune a unui regim care este destinat pieirii. Așa cum s-a întâmplat cu alte dictaturi și cu Gaddafi, acest lucru nu poate continua la nesfârșit. Și pentru că există astfel de persoane uh, care sunt apărători ai drepturilor omului și care sunt uh, închise, acuzate de evaziune fiscală, acest lucru nu poate fi acceptat. Dacă ar exista capete de acuzare mai grave, acest lucru s-ar putea accepta, dar nu este cazul. Așa că cred că ar trebui să aplicăm sancțiuni pentru ca acest regim să reacționeze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly. Acum, domnul Sarius Volski. Sunt de acord cu toate aceste condamnări. Este îngrozitor că un apărător al drepturilor omului este tratat așa. Însă nu e problema unei singure persoane. Dați-mi voie să citesc declarația Euronest uh, pe care am elaborat-o chiar aici, în această zi, și știți că eu sunt copreședinte al grupului uh, de lucru pentru Belarus. Se vorbește despre sfârșitul persecuțiilor împotriva liderilor societății civile, vorbește despre sutele de deținuți, despre activiștii pentru drepturile omului care au fost aruncați în închisoare sau puși în arest la domiciliu sau au primit sentințe suspendate. Condamnăm în acest text utilizarea forței. Cerem regimului Lukashenko să înceteze hărțuirea societății civile, intimidarea și atacarea acestea. Cerem comunității internaționale să înghețe orice asistență pentru regimul Belarus până când toți liderii politici arestați, apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii și susținătorilor sunt eliberați și reabilitați. Ce încerc să spun este că avem nevoie de o schimbare de sistem. Uh, salvând o singură persoană, nu vom rezolva problema Pentru că Lukashenko eliberează unii și aruncă pe alții în închisoare urmă, a doua zi. Așadar, cauza problemei e în altă parte și dați-mi voie să comunic acestei adunări că adunarea parlamentară Euronest nu a acceptat această rezoluție din cauza opoziției, în general din partea membrilor Parlamentului din, din cinci țări, pentru că belarușii nu participă, și din cauza prezențe mai mult decât slabe a reprezentanților Parlamentului European. Deci nu putem să vorbim aici și să votăm aici și după aceea să ne abținem de la activitate la Euronest. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Arestarea lui Ales Beliatski este o palmă peste obrazul celor care susțin drepturile omului și, de asemenea, ridică semne de întrebare cu privire la acordul de ajutor din, bilateral dintre Lituania și Belarus, unde Vilnius tra- a transferat uh, informații către Minsk. Guvernul din Belarus, prin intermediul informațiilor bancare, a putut să facă cercetări și să-l aresteze pe acest activist al drepturilor omului și trebuie să ne gândim când suntem de acord cu transferul de informații bancare către țări terțe. Sper că relațiile societăților civile dintre Vilnius și Belarus nu vor suferi de pe urma acestei situații și sperăm că Ales Beliatski să fie eliberat. Mulțumesc, doamna Esaia, cum dorește să intervină. Arvoisa komissari, en ole enää pysynyt laskuissa siitä, että kuinka monetta kertaa... Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Nu mai știu de câte ori sau despre câte persoane am vorbit anul acesta în legătură cu Belarusul. De data aceasta e vorba de Ales Beliatski, care este președintele centrului Viasna și este acuzat de evaziune fiscală pe scară largă. Este acuzat că ar fi ascuns uh, veniturile pe care le avea. E, var, e vorba, de fapt, despre finanțarea Centrului pentru Drepturile Omului Viasna prin ajutoarele care erau acordate pentru uh, persoanele care erau urmărite din motive politice. Până la urmă, aceste ajutoare permiteau o dezvoltare a societății civile, iar Uniunea Europeană ar trebui să critique în mod sistematic regimul lui Lukashenko. Mulțumesc, domnul Sonic. Alexander Białacki, najbardziej Mulțumesc, domnule președinte. Alexander Bielatski este uh, unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai drepturilor omului din uh, Belarus și este scandalos că s-au folosit uh, proceduri internaționale pentru a ajuta la arestarea lui. Așadar, vedem cât de precauți trebuie să fim cu informațiile în cadrul unor proceduri de cooperare judiciară internațională. Organele polițienești ale tuturor țărilor colaborează unele cu altele, însă această colaborare, această cooperare nu poate fi destinată susținerii unor proceduri ilegale menite să se obțină informații împotriva unor opozanți politici. Pentru că asta s-a întâmplat în cazul lui uh, Alex Bielațchi și altor uh, oponenți. Colegul Lisek a spus că procurorul polonez procurorii polonezi au fost uh, autorii acestui act și că ei au fost sancționați în Polonia. Așadar, trebuie respectate principiile democratice și principiile legate de drepturile omului. Domnul Geller. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Autoritățile fiscale naționale trebuia, trebuiau să dea dovadă de oarecare sensibilitate politică. Până la urmă este vorba de acorduri bilaterale cu un regim dictatorial și cred că și autoritățile fiscale trebuie să fie conștiente de acest lucru. Ar trebui să privească această situație ca o avertizare. E ultima dată când ar trebui să discutăm despre încărcarea drepturilor omului în Belarus. Cred că ar trebui ca Belarusul să fie sancționat și cred că trebuie făcute eforturi pentru ca această țară să revină la democrație, fiind să devină prosperă din punct de vedere economic. Parlamentul nostru se mândrește cu faptul că uh, susține drepturile diferitelor persoane care sunt numite aici și Într-un fel sau altul, încercăm să apărăm persoane, indivizi, pentru um, a interzice sau a face mai dificilă situația acestor dictatori, cum este cel din Belarus. Mulțumesc! Malmström. Dau cuvântul domnului comisar Malmström. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Comisia este îngrijorată în legătură cu situația societății civile, a opozanților politici și a mass media independentă din Belarus, care este persecutată de regimul Lukashenko. Și nu este prima oară și probabil nici ultima când discutăm acest lucru aici la plenară. Doamna Ashton, încă de la începutul anului, și-a exprimat îngrijorarea de mai multe ori în legătură cu situația din Belarus. A condamnat actele de intimidare și de hărțuire asupra apărătorilor pașnici ai drepturilor omului și faptul că nu se oferă un statut juridic organizațiilor independente de apărare a drepturilor omului. Subiectul de astăzi este un exemplu foarte bun. Cerem eliberarea lui Ales Veliatski, care are un rol esențial în societatea civilă din Belarus. A fost uh, arestat în mod greșit, acuzat de evaziune fiscală, însă acest capăt de acuzare nu are nicio bază este important să prevenim alte situații asemănătoare care pot apărea pe viitor. Acele NGO-uri care au fost obligate de către regim să deschidă conturi în statele membre pentru a putea profita de asistența internațională ar trebui să fie condamnată. Domnul comisar Fule a lansat o inițiativă în iulie pentru a putea crește capacitatea de funcționare a NGO-urilor și a societății civile în Belarus. A făcut acest lucru în cadrul întâlnirii donatorilor pentru implementarea procesului de coordonare care a avut loc la Bruxelles. La ora actuală susținem cazul domnului Beliațchi și cheltuielile juridice ale procesului său aceasta în cadrul unui pachet de asistență juridică care a fost deja anunțat de comisarul Füle. Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a susține pe domnul Beliatski și pe ceilalți prizonieri de conștiință și victime ale opresiunii din Belarus. Sunt mulți, după cum ați spus. Au existat anumite eliberări Uh, recente ale unor deținuți politici la propunerea domnului uh, Lukashenko. Salutăm acest lucru. Însă orice dialog între guvern și opoziția politică în Belarus va trebui să îndepinească următoarea condiție, și anume liberarea necondiționată a tuturor prizonierilor politici. Vom menține presiunea politică asupra Belarusului pentru a putea face pași mai departe în respectarea statului de drept, a principiilor democratice și a drepturilor omului. În acest sens vom manifesta îngrijorările noastre astfel încât responsabilii să fie acozați și să ajungem și la societatea civilă, la opoziția politică și la publicul larg. Uniunea Europeană va mobiliza în continuare comunitatea internațională pentru a rezolva cazurile de încălcare a drepturilor omului din Belarus. Pe 20 septembrie, înaltul comisar pentru drepturile omului va raporta în legătură cu situația drepturilor omului din Belarus, rezultatul unei rezoluții care a fost adoptate în iunie anul acesta. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Malmström, pentru mesajul dumneavoastră foarte clar. Dezbaterea la acest punct se încheie. Votul va avea loc imediat după ce vom termina celelalte două dezbateri pe care le avem pe ordinea de zi. Prima în legătură cu Sudanul, situația din Cordofanul de Sud, și Nilul Albastru. Dau cuvântul domnului Teanac, care va